Bien. Nous reprenons les... Bun, reluăm discuțiile din comisia noastră. Avem plăcerea să-l primim în această după-amiază alături de noi pe reprezentantul președinției Consiliului. După cum știți, Finlanda uh, a preluat președinția Consiliului începând cu data de 1 iulie și este prima din trioul de președinți uh, Uh, care va fi urmat de Croația din ianuarie până în iunie 2020, după care Germania iulie-decembrie 2020. Este, prin urmare, prima președinție în noua noastră legislatură. Începem reuniunea de astăzi cu un schimb de opinii referitor la prioritățile președinției finlandeze a Consiliului în domenii care țin de competența comisiei noastre, de competențele comisiei noastre. Toate președințiile Consiliului știți că au uh, o agendă extrem de încărcată și Acest lucru este cu atât mai valabil cu cât președinția dumneavoastră tocmai începe în momentul în care începem și noi noul mandat, noua legislatură cu politica de coeziune. Las deoparte dificultățile dumneavoastră uh, legate de Brexit, pentru că și acesta va avea un impact asupra fondurilor de coeziune. În cadrul guvernului finlandez, ministra afacerilor economice, responsabilă cu politica de coeziune, este cea care ne face o vizită astăzi și avem o mare plăcere să o primim pe doamna Tetri Culmuni pentru un schimb de opinii cu privire la prioritățile președinției Consiliului în domeniul coeziunii. Am avut deja un schimb de opinii extrem de util, uh, care ne-a permis, de altfel, să facem deja un schimb de idei cu privire la ce ne așteaptă, și anume reluarea negocierilor. mai ales în ceea ce privește regulamentul general CPR, precum și calendarul posibil pentru celelalte fonduri. Și am menționat și subiecte importante referitoare la politica de pescuit. Cum se întâmplă în mod normal, o vom asculta pe doamna ministra pentru o primă prezentare ce va dura aproximativ 15 minute, după care vom da cuvântul coordonatorilor și deputaților. Vom avea două runde de intervenții, începem cu coordonatorii, după care restul membrilor comisiei noastre. Doamna Ministră, aveți cuvântul și încă o dată vă mulțumim că sunteți alături de noi astăzi. Mulțumesc, domnule președinte Omarji, onorați uh, membrii Parlamentului European. Este plăcere deosebită pentru mine să fiu aici în mijlocul dumneavoastră în Parlamentul European și apreciez foarte mult timpul pe care vi l-ați rupt pentru a uh, dezbate împreună cu noi tema atât de importantă a coeziunii ne vom vedea mai eh, des în cursul acestei președinții finlandeze și, și apoi, pentru că intenția noastră este să ne intensificăm eforturile pentru creșterea competitivității europene în general. Voi discuta astăzi uh, prioritățile președinției finlandeze a Consiliului UE. Finlanda și-a stabilit câteva obiective ambițioase și anume ca Uniunea Europeană să devină uh, economia cea mai inclusivă și durabilă, dar și competitivă pe plan internațional. Sper să putem uh, defini o viziune comună în această privință în durata mandatului nostru. Elementele cheie ale unei agende de creștere durabile eh, includ eh, o piață unică eh, funcțională, modernizarea economiei, digitalizarea, o politică comercială externă activă și educația pe de-a lungul întregii vieți. Dragi colegi în Parlamentul European, Acum uh, ține de noi să punem în aplicare aceste uh, ținte și să le facem vizibile cetățenilor uh, obișnuiți. Sperăm că agenda pe care vom stabiliti va reprezenta cadrul de reglementare și cadrul de referință pentru următorii 5 ani, astfel încât strategia de creștere durabilă a Uniunii Europene să poată fi pusă în aplicare. Cele cinci elemente Uh, ale agendei noastre sunt următoarele. Punctul 1, trecerea la o societate neutră din punct de vedere climatic. Este atât o oportunitate cât și o necesitate să devenim neutri din punct de vedere a emisiilor de carbon și trebuie să ne folosim de oportunitățile ce ni se oferă în acest context. Tranziția la o societate neutră în materie de carbon trebuie să fie și echitabilă. Trebuie create noi șanse de viață și de muncă, noi locuri de muncă și trebuie ca deșeurile să devină resurse secundare importante. Sigur că este important ca competitivitatea Europei să fie consolidată și prin servicii modernizate, prin servicii digitalizate și prin integrarea piețelor noastre. În al treilea rând, voi vorbi și despre uh, economia digitală. Avem nevoie de obiective foarte clare. Europa trebuie să fie un lider în ce privește economia digitală. Digitalizarea, inteligența artificială, big data sunt uh, motoare importante ale uh, economiei europene și ne pot duce în apa, uh, mai departe. 4. Noile competențe Eh, sunt o nevoie, o necesitate foarte clară și de aceea eh, stabilirea de noi competențe și achiziția de noi competențe vor fi, vor fi esențiale. Apoi, în al cincilea rând, competitivitatea Europei trebuie asigurată și printr-o politică comercială externă ambițioasă, prin acorduri multilaterale. În sumar, pot să spun că ordinea mondială este în curs de schimbare și Europa trebuie să fie unul din promotorii acestei schimbări în propriul său interes. Sigur că trebuie să vorbim și despre viitorul regiunilor în cadrul politicii de coeziune. Am fost martora rolului vital pe care politica de coeziune l-a jucat în circumscripția din care uh, provin eu, în nordul puțin populat al țării mele. Politica de coeziune contribuie la o creștere durabilă și uh, sustenabilă și ne ajută să combatem uh, acele dificultăți cu care suntem confruntați. Trebuie să stimulăm o creștere uh, economică echitabilă, inclusiv în regiunile uh, periferice. Trebuie ca accesibilitatea, accesibilitatea serviciilor și locurilor de muncă, a pieței forței de muncă, să fie egală cu celelalte regiuni. Politica de coeziune, pe de altă parte, trebuie să se orienteze mai mult pe rezultate și pe performanță consolidarea valorilor în domeniul normei de drept, a statului de drept, este și ea foarte importantă și Finlanda atribuie atenție sporită acestui domeniu. Finanțarea în eh, coeziune poate crește nivelul de trai al cetățenilor prin investiții, prin creșterea bunăstării generale. Politica de coeziune poate susține creșterea inovarea și economia în general în toate regiunile. Are un rol important în uh, stimularea cercetării și dezvoltării și în adaptarea la globalizare în general. Potențialul digitalizării și a noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, trebuie și ele exploatate ca bază a creșterii economice europene. Horizon Europe și politica noastră de coeziune eh, trebuie să fie puternice stimulente de creștere a competitivității europene. Transformarea economică a regiunilor înseamnă investiții în tehnologii noi, în tehnologii sărace în carbon, în biotehnologii și aici avem nevoie de soluții eh, Sigur că alocarea 25% din, uh, din uh, buget uh, pentru politica de coeziune este un motor important pentru creșterea competitivității economice. Trebuie ca oamenii dezavantajați să fie readuși în centrul societății și inegalitatea socială trebuie abordată fără rezerve. Trebuie să fim cât se poate de fermi și de uniți în ce privește lupta împotriva uh, provocărilor date de schimbările climatice. La frontierele interne și externe ale uh, Uniunii Europene trebuie să uh, asigurăm posibilitatea unei dezvoltări durabile și echitabile pro, programele uh, pentru uh, frontierele externe trebuie în plus să uh, consolideze și securitatea, dar și um, dezvoltarea durabilă. În ce privește spațiul arctic, este în interesul tuturor statelor membre să ne consolidăm poziția, poziția UE în regiune. Trebuie ca investițiile din Arctica să creeze valori suplimentare și să genereze o importantă să determine să fie o contribuție importantă la creșterea uh, economică. În ce privește uh, cadrul financiar multianual și perioada până în 2027, președinția finlandeză va încerca să uh, pună la dispoziție cadrul de referință pentru toată această perioadă. În uh, această uh, toamnă vom uh, finaliza importante negocieri în ce privește CFM-ul. Ținta noastră este să obținem un CFM echilibrat în care să se împace și prioritățile noi cât și politica de coeziune. Sigur că CFM-ul va trebui să corespundă în primul rând priorităților politice ale UE. În ce privește politica de coeziune, președinția finlandeză este gata să rea negocierile interinstituționale cu Parlamentul European uh, cât de curând cu putință, odată ce Parlamentul își va fi reluat activitatea. Vrem să găsim un numitor comun în ce privește uh, programarea și uh, debutul programelor pentru generația următoare, Next Generation Programs. În, ce, în, ce, în același timp, vrem să Uh, avansăm diferitele pachete legislative legate de politica de coeziune în mandatul nostru. Domnule președinte, stimați deputați, în încheiere, creșterea economică este necesară, dar ea trebuie să fie durabilă din punct de vedere social și uh, ecologic. Și președinția finlandeză și-a făcut o prioritate din acest obiectiv. Uh, trecerea la o societate neutră din punct de vedere eh, al climei și al carbonului este cel mai important dintre obiectivele noastre. Trebuie să ne luptăm pentru Uniunea Europeană inclusivă, astfel încât să corespundem exigențelor cetățenilor europeni. Acum vă mulțumesc pentru eh, atenție și cu plăcere vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări. Vă mulțumim foarte mult. Acum, conform procedurile, voi da cuvântul întâi coordonatorilor și cu <clears throat> permisiunea colegului Lunacov, uh, îi voi lăsa întâi pe reprezentanții socialiștilor. Îi dau cuvântul doamnei Marcheș, după care domnului Novakov, deoarece doamna Marcheș trebuie să plece. Domnul Marcheș trebuie să plece. Vă mulțumesc. Uh, Stimată doamnă ministru, e o plăcere să vă primim aici, în Comisia noastră de Dezvoltare Regională. Iau cuvântul în numele coordonatorului nostru pentru a vă spune că, din punctul nostru de vedere, în următorul cadru financiar multianual, politica de coeziune trebuie să uh, Uh, fie în continuare principala politică de investiție a Uniunii Europene, deoarece și-a dovedit uh, plus valoarea în ceea ce privește solidaritatea față de populație. Și din punct de vedere politic e absolut esențial să fim cu toții de acord cu această poziție. Acestea fiind spuse, bineînțeles că vă înțelegem punctul de vedere și ideea dumneavoastră de a fi eficienți în ceea ce privește cheltuirea banilor și suntem pregătiți pentru așa ceva. Însă, deși suntem atenți la propunerile făcute de comisie pentru următorul CFM și știm că va urma lectură din, această, din acest Parlament, trebuie să știți că Parlamentul a aprobat cu o majoritate largă o poziție uh, pentru următorul CFM, poziție care e mai exigentă decât propunerea inițială a Comisiei. Deci noi ne așteptăm ca și Consiliul European să țină cont uh, nu doar de propunerea Comisiei Europene, cât și de cea a Parlamentului European. Mai ales în ceea ce privește politica de coeziune sau politica agricolă comună, așa numitele politici tradiționale, care sunt atât de importante pentru bunăstarea cetățenilor, pentru coeziune în Europa, în regiunile noastre cele mai defavorizate și în general în statele membre, deoarece politica de coeziune e o politică pentru toate statele membre și ar trebui să fie considerată ca fiind prioritară în următorul CFM. Deci ne așteptăm ca următorul CFM să fie la înălțimea așteptărilor cetățenilor europeni și ne așteptăm să se apere importanța politicii de coeziune. Există câteva priorități care trebuie luate în calcul. Trebuie să țină cont de acestea, bineînțeles, în CFM și în politica de coeziune. Digitalizarea. Dumneavoastră a spus că e o prioritate pentru președinția finlandeză. Să nu uităm că inovarea trebuie dusă în toate regiunile Europei, pentru ca rolul politicii de coeziune de promovare a inovării să poată fi uh, subliniat în următoarea perioadă de programare trebuie să se țină cont de situația regiunilor ultraperiferice. Sunt regiunile care au cea mai mare nevoie de solidaritatea noastră și sunt regiuni care întâmpină greutăți în a oferi șanse egale și asta ar trebui să fie o prioritate în următorul CFM. Și în ultimul rând, câteva cuvinte despre regiunile cu venituri medii. În trecut am dovedit că politica de coeziune poate duce la dezvoltarea regiunilor, însă știm că unele regiuni rămân în acea capcană a veniturilor medii și că ar trebui să se țină cont și de situația acestora. Provocarea imensă pe care o aveți. Trialogurile încă nu s-au încheiat, uh, din potrivă, mai ales în ceea ce privește alocarea sumelor din CFM pentru fiecare politică și mai ales uh, nu s-au încheiat trialogurile dacă e să se țină cont de poziția Parlamentului. Poziția aprobată cu o majoritate foarte mare la sfârșitul anului trecut, deci ne așteptăm ca și Consiliul să țină cont de această poziție aprobată de Parlament. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, stimate coleg. Acum, domnul Novakov, în numele PP-ului, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. În numele grupului PP, aș dori în primul rând să vă urez bun venit. Sunt sigur că vom avea multe ocazii de a ne întâlni în următoarele șase luni și dumneavoastră finlandezii sunteți uh, reputați pentru onestitatea dumneavoastră, pentru faptul că vorbiți direct și pe șleau și sper să se profite de asta. Am citit programul președinției finlandeze din 17 pagini, politica de coeziune menționată doar într-un singur aliniat în care se vorbește parțial despre scăderea finanțării politicii de coeziune. Eu m-aș fi așteptat la mai mult. Ați putea să ne dați mai multe detalii în legătură cu prioritățile dumneavoastră cu privire la viitorul politicii de coeziune, dat fiindcă suntem în plin proces de negociere pentru următoarea perioadă bugetară de șapte ani. Deci sunteți gata să începeți negocierile deja în septembrie, aveți un mandat pentru a încheia măcar două sau trei capitole de negociere? Ehm, aveți în vedere o posibilitate a redefinirii așa numitei nego box, cutii de negociere, deoarece anumite eh, chestiuni trebuie clar renegociate, cum ar fi rata de confinanțare, de pildă. Și vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Merci beaucoup, cher collègue, pour le... Vă mulțumim foarte mult pentru grupul Renew. Andrei Notec, mulțumesc. Stimată doamnă ministru, ne bucurăm că v-am putut uh, asculta vorbind despre trecerea către o economie neutră din punct de vedere a carbonului. Ați vorbit despre creștere economică și în același timp despre competitivitatea industriei europene. Toate aceste elemente sunt foarte importante și e bine să avem un echilibru între ele. Sunt de acord cu ce s-a spus înainte, și anume că printre prioritățile dumneavoastră politica de coeziune figurează undeva la urmă sau aproape chiar că nu figurează. Deci sper să se facă ceva și în această direcție. Trebuie să profit acum de prezența dumneavoastră astăzi aici și țin să subliniez situația câtorva regiuni care uh, sunt foarte afectate această provocare a neutralității cărbun în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Și mă refer la regiunile unde există industria ale cărbunelui sau mm, intensive în ceea ce privește emisiile. Aceste regiuni uh, se confruntă cu o provocare majoră din acest punct de vedere și v-aș ruga să aveți în vedere posibilitatea oferirii de sprijin către aceste regiuni în cadrul financiar multianual pentru următorii șapte ani. Vă mulțumesc foarte mult! Pour le groupe des Verts, notre... Mulțumesc foarte mult pentru vers colegul nostru Niclaș Lenaș. Mulțumesc! Stimată doamnă ministru Culmuni, v-am salutat în finlandeză, mai mult de atât nu știu, însă măcar un gest să fac și eu. După cum știți, Diplomația finlandeză e bine cunoscută. Și ajungem astfel la urgența cu care trebuie să ne confruntăm. Nu doar noi ca Uniune Europeană, ci ca și comunitate care face parte din această lume în general. Și mă refer la schimbarea climatică cu care ne confruntăm. Mă bucur să văd că deja în program ați spus că vreți să faceți ceva în această privință. Și eu vă văd drept partener la masa negocierilor, deoarece, după cum știți, Parlamentul a spus foarte clar care este poziția sa în legătură cu decarbonizarea industriei. A spus lucrurile mult mai clar decât Consiliul și uh, rezultatul de alegeri tocmai asta a dovedit că și cetățenii își doresc acest lucru. De aceea aș vrea să știu dacă veți sprijini poziția Parlamentului cu privire la decarbonizare și la interzicerea combustibilor fosili. To that negotiations. Also you said that... Întrebarea mea pentru negocieri. De asemenea, spuneați că vreți să se încheie negocierile deja în toamnă. Interesant. Măreți obiectiv, ar spune eu, însă nu cred că trebuie să grăbim ceva atât de important. Dacă reușiți să o faceți, foarte bine eu m-aș bucura foarte mult dacă ați accepta propunerea Parlamentului. Și aș vrea să vă întreb cum anume veți face pentru ca acest dosar să fie abordat mai rapid. Sau aș vrea să știu dacă uh, veți folosi tot timpul necesar pentru a ajunge la o politică de coziune așa cum trebuie. Spuneați că politica de coziune e un factor de unitate și că ne ajută și ceea ce privește acțiunile noastre internaționale. Ei bine, tocmai de aceea trebuie crescută finanțarea politicii de coeziune. Și așa cum spuneau și antevorbitorii mei, aș vrea să știu ce crede Finlanda în legătură cu acest lucru, președinția Consiliului. Dacă am putea avea o creștere a fondurilor, asta practic ar contraveni celor uh, spuse dumneavoastră în declarație. Și în ceea ce decarbonizarea, calea cea mai ușoară e prin finanțare. Deci, prin urmare, prin intermediul unei politici europene de coeziune. Și aș avea o ultimă întrebare. Spuneați că regiunea arctică este foarte importantă. Bineînțeles că din punct de vedere geografic E o regiune din care face parte și țara dumneavoastră, însă ce planuri aveți pentru regiunea arctică? Eu cred că ar trebui să ne implicăm mult mai mult acolo pentru a putea salva această regiune, pentru a salva natura de acolo, mările și fundul mării. Veți să folosiți uh, regiunea arctică doar cum o fac rușii, deci pentru forare, pentru a găsi petrol? Eu cred că ar trebui să aveți o cu totul abordare. Vă mulțumesc și vă mulțumesc anticipat și eu pentru răspunsuri. Vă mulțumim foarte mult acum pentru grupul ID Alessandro Panza. Nu, mă scuzați. Dumneavoastră, doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Relațiune. Am ascultat cu multă atenție prezentarea dumneavoastră și mă simt obligată să vă atrag atenția și asupra problemelor cu care se confruntă regiunile din sudul Europei, mai ales cele de la Marea Mediterană. Am auzit că țara dumneavoastră care va deține președinția în aceste luni va face tot posibil pentru dezvoltarea teritorială și coeziunea Uniunii Europeană și mi se pare corect ce ați spus referitor la regiunea arctică, însă aș vrea în același timp să știu dacă în agenda care va fi discutată se va acorda atenție și regiunilor din sudul Europei. deoarece în ultimele sondaje și studii s-a văzut că regiunile italiene, precum Sicilia, de unde vin eu, sunt regiunile cu întârzierea cea mai mare din Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește nivelul de ocupare, de alfabetizare și în ceea ce privește starea infrastructurii. De asemenea, și în lumina chestiunilor pe care le-ați evidențiat atât de corect. Mă gândesc, de exemplu, la impactul schimbării climatice. Țin să semnalez că tocmai regiunile din zona mediteraneană vor avea cel mai mult de suferit uh, de pe urma încălzirii uh, temperaturii și sectorul agricol va fi cel care deja a început să sufere din cauza vremii uh, instabile. În general, întreaga agricultură va trebui susținută Mm, și mă gândesc că și fondurile de coeziune și dezvoltare ar putea fi de folos. Și eu nu vorbesc doar de infrastructura digitală aici, în legătură cu care mm, sunt necesare niște mm, intervenții. Eu mă gândesc, de exemplu, la structura de drumuri și șosele, care este esențială. Uh, deoarece dacă vrem să vorbim despre o politică comercială deschisă și accesibilă tuturor uh, regiunilor din Europeană, avem nevoie de o astfel de infrastructură. Și în ultimul rând, mă gândesc la inovare și la digitalizare. Vă reamintesc că în țara noastră agenda digitală are o mare întârziere, tocmai din, din cauza pregătirii în acest sector și nu doar a tinerilor, ci a și și a persoanelor uh, mai în vârstă. Deci eu m-aș bucura foarte mult dacă în programarea bugetară în curs se va ține cont și de aceste exigențe pentru a destina fonduri uh, și uh, pentru această categorie de populație. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Domnul Rafael Fito are cuvântul acum pentru ECR. Mulțumesc! Lei în questa nostra comisie. Urăm bun venit, stimată doamnă ministru, în această comisie. Cu mare plăcere am ascultat informațiile pe care ni le-ați furnizat în uh, prezentarea dumneavoastră. Bineînțeles că subiectele despre care ați vorbit sunt niște subiecte care e de acord toată lumea. Sunt niște probleme inevitabile care țin de acțiunea politică europeană și nu doar pe timpul mandatului dumneavoastră și e clar că Așa cum a spus și alți colegi, programul dumneavoastră este foarte ambițios. De aceea vă urez să puteți, într-adevăr, să obțineți uh, rezultate. Eu cred că e important să evidențiem anumite chestiuni. Dumneavoastră spuneați că ar fi bine să se acționeze cât mai rapid în acele privințe. Eu mă gândesc că ar trebui să găsim și soluții de natură tehnică uneori. Da, împărtășim, să zicem așa, marile principii, însă aș avea o întrebare specifică legată de capacitatea pe care o avem noi prin acțiunile noastre de a defini rapid dosarele urgente pentru a putea folosi deja resursele începând cu anul 2021. Deci aș vrea să știu ce propuneri face președinția finlandeză în acest sens. Și în al doilea rând, ceea ce este acum în curs. Am vrea să știm ce anume intenționa să faceți pentru a recupera întârzierile făcute în anumite cheltuieli, în anumite domenii. Deci ce propuneri specifice aveți? Și o a treia întrebare – care se referă la o mare contradicție a politicii de coeziune, și anume flexibilitatea, și anume utilizarea resurselor naționale în uh, cadrul pactului de stabilitate, care ar putea risca să blocheze resursele puse la dispoziție în domeniul politicii de coeziune. Deci sunt niște chestiuni mai specifice, mai tehnice, care cred eu însă că sunt fundamentale dacă într-adevăr ne dorim ca obiectivele majore să poată fi atinse. Obiective care sunt printre orientările principale ale președinției finlandeze. Și voi încheia și eu referindu-mă la nevoia de a acorda atenție specială regiunilor uh, periferice și ultraperiferice. Regiunea arctică, bineînțeles, uh, e o regiune relevantă, însă, după cum e clar, în această comisie suntem reprezentanți de mm, întreaga Uniune Europeană, deci considerăm că și în această primă ședință ar fi important să uh, vă referiți pe scurt și la alte regiuni ale Uniunii Europene pentru a înțelege ce obiective aveți, cum evaluați situația, ce politici diferite ar trebui să existe în funcție de caracterul specific al diferitelor regiuni ale Uniunii Europene ar trebui să fie o prioritate în ceea ce privește acțiunea atât de completă pe care trebuie să o duceți la bun sfârșit în următoarele luni. Acum, în numele GUE, domnul Dimitris Papadimulis, vicepreședintele Parlamentului. Aveți cuvântul. Chiria Ipurghe, m-aș te se Mulțumesc, doamnă ministră, bun venit și din partea mea. Ne-ați prezentat în linii mari intențiile președinției finlandeze în ceea ce privește coeziunea. Însă există niște lucruri concrete. Cifrele arată că de 10 ani uh, inegalitățile cresc între regiuni, la fel și inegalitățile sociale. Prin urmare, noi, ca Uniune Europeană, avem mijloace de care dispunem, însă par să nu fie suficiente pentru a sprijini această coeziune. Căci politica pro-europeană trebuie să reducă aceste inegalități, nu să le accentueze. Deci trebuie să facem mai multe lucruri în acest sens. De altfel, asta este poziția Parlamentului European, a întregului Parlament, nu doar a Comisiei noastre pentru politică regională. Politicile de coeziune trebuie să fie consolidate. Și pentru asta fondurile trebuie nu reduse, ci crescute. Politica promovată de Comisia Europeană duce la o scădere acestor fonduri cu o medie de 8% și Parlamentul se opune acestei reduceri, cerând în același timp o creștere. Aveți un obiectiv ambițios. Ideea este ca în toamnă să se ajungă la un acord. Însă aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră în această discuție. Sprijiniți ideea reducerii uh, fondurilor de coeziune sau doriți să fie crescute aceste fonduri sau să rămână la nivelul actual? Aș vrea un răspuns uh, clar pentru că pentru a înțelege ce poziție aveți cu privire la politica teritorială. Avem exemplul acesta cu zona arctică, foarte interesant, dar să nu uităm că Europa are și un sud, are și niște insule. Noi avem peste 200 de insule locuite. Ce intenționați să faceți pentru a consolida această coeziune teritorială în întreaga Europa, nu doar în regiunea arctică. Fiecare președinție trebuie să-și dovedească interesul pentru întreaga Uniune Europeană. De altfel, foarte mulți finlandezi vin în vizită în țara mea în această perioadă. Apoi, în Consiliu mai are loc și o discuție între țările care au rolul de contribuitor net și cele care beneficiază de aceste fonduri. Și asta duce la niște soluții de compromis găsite pe baza principiului celui mai mic numitor comun. Dacă am vrea să evităm astfel de situații, ar trebui poate să creștem uh, resursele proprii. Există o comisie, Comisia Monti, uh, care a făcut un raport prin care se cer noi fonduri proprii, de exemplu prin impozitarea gazelor cu efect de seră. Ce părere aveți cu privire la genul acesta de propuneri? Merci beaucoup, cher collègue. Après ce premier tour, question Mulțumesc, dragi colegi! După această primă rundă de intervenție a coordonatorilor, o să dau invitatei noastre cuvântul pentru a răspunde la întrebările puse. Ați observat că vi s-au adresat numeroase întrebări care sunt destul de convergente și care evidențiază o problemă destul de serioasă în ceea ce privește poziția Consiliului există o poziție uh, de respingere a propunerii comisiei și există și o poziție a comisiei noastre și a Parlamentului și anume dorința noastră ca mijloacele bugetare pentru politica de coeziune să fie crescute sau dacă nu, cel puțin să rămână la nivelul actual. Există apoi o serie de probleme legate de nivelul de cofinanțare în propunerea comisiei, acest nivel este în scădere și avem anumite așteptări de la Consiliu. În cazul în care coeziunea este cu adevărat o prioritate pentru președinția finlandeză, ce așteptăm noi este, în primul rând, un Consiliu Afaceri Generale axat pe consacrat coeziunii și conform practicii în vigoare, vrem ca pentru fiecare președinție și un consiliu informal pe coeziune. Și cred că aceste lucruri ar ajuta destul de mult negocierile ce vor fi lansate între noi. Prin urmare, doamnă ministru, așteptăm din partea dumneavoastră răspunsuri clare referitoare la uh, Uh, poziția Consiliului cu privire la regulamentul cu dispoziții comune, precum și la întrebările pe care le-ați auzit din partea colegilor. Kysymyksistä ja kommenteistanne, joita esititte, ja pyrin niihin mahdollisimman hyvin vastaamaan. Ja Mulțumesc pentru întrebări și pentru comentarii și voi încerca să răspund cât de bine pot la aceste întrebări. Obiectivul președinției finlandeze, după cum spuneam, este să uh, definitivăm pe cât este posibil negocierile pe marginea CFM-ului. Și asta înseamnă implicit și politica de coeziune. Dorim ca CFM-ul să fie unul echilibrat, care să țină cont și de noile priorități, dar să continue să sprijine și uh, vechile și consacratele obiective politice. Domnii Marquez și Novakov au amintit și calendarul și au pus întrebări în legătură cu calendarul acestor negocieri. Um, Consiliul are o opinie proprie în ce privește regulamentul cadru și este dispus să negocieze această poziție cu Comisia și cu Parlamentul, îndată ce Parlamentul este dispus să facă acest uh, pas, adică chiar începând din uh, septembrie, sfârșitul lui septembrie sau începutul lui uh, octombrie. Regulamentul cadrul considerăm că este prioritar și vrem să finalizăm negocierile pe acesta pe acest dosar cât se poate de curând pentru ca uh, bugetul pentru 2021 să poată fi deja stabilit uh, uh, cât de curând. Sigur că suntem cu toții preocupați de bunăstarea cetățenilor în Europa și ne preocupă toate chestiunile importante. Dar nu putem discuta despre obiective câtă vreme nu avem asigurată finanțarea îndeplinirea acestor obiective. În ce privește întrebările legate de metodologie, de ce se va întâmpla în următoarele etape, pot să vă spun că președinția are deja, deține un mandat deja din partea Consiliului pentru uh, negocierea regulamentului uh, de bază Interreg și am dorit să demarăm uh, negocierile cât se poate de curând uh, și la nivel tehnic cu uh, Uh, Parlamentul. Asta este uh, la fel uh, valabil și pentru regulamentul ESR+, da? unde Parlamentul este cel mai important. Vrem să luăm legătura cu colegii raportori din Parlament și să vedem cum, cum putem să integrăm totul în noua perioadă de planificare ne dorim ca administrația, programarea, controlele, deci toate aceste elemente să poată fi discutate și definitivate cât se poate de curând. Mă gândesc și la fonduri, pentru că Fondul European Social, Interreg și altele sunt, ele sunt de importanță centrală pentru programarea exercițiului financiar bugetar. Apoi, o altă temă importantă la care am mai primit uh, uh, întrebări, modificările climatice și uh, în ce măsură poate contribui la combaterea acestor modificări politica de coeziune. Trebuie să ne eliberăm de, de această robie față de combustibilii fosili care ne determină viața cotidiană mult prea mult. De aceea vrem să și discutăm despre aceste lucruri și de aceea și negocierile uh, pe marginea CFM-ului vor include uh, capitole uh, care țin de realizarea obiectivelor noastre de a modificărilor climatice. Obiectivul nostru este să putem aloca 20 la, 25% din bugetul nostru din CFM pentru realizarea unor obiective uh, de combaterea modificărilor climatice. Vrem o Europa decarbonizată, vrem să promovăm emisiile albastre și verzi, cum se numesc în jargonul uh, tehnic. Vrem să reducem riscurile și să uh, controlăm uh, riscurile pe care nu le putem reduce. Comisia, într-adevăr, a formulat deja unele obiective de reducere a emisiilor și mai ambițioase decât uh, uh, am uh, promovat noi până acum. În ce privește regiunile extraperiferice, în special cele din afara teritoriului propriu-zis al Uniunii Europene, există și aici diferență foarte mare. Există regiuni extraperiferice Uh, ultraperiferice cu populație uh, foarte densă, dar și regiuni mai puțin populate. Să nu uităm însă că uh, în ce privește Arctica, Arctica este și a patria multor oameni, așa cum și natura din regiunea arctică trebuie păstrată pentru viitor. Da? Și în Arctica trebuie să existe posibilitatea ca oamenii să găsească un loc de muncă pentru a-și uh, duce, uh, pentru a avea un trai decent acolo. Am și spus uh, că vrem să ne eliberăm de combustibilii fosili. Ei bine, asta trebuie să fie valabil pentru toate sectoarele de activitate. activitate. Și la fel, ce am spus pentru Actrica este valabil și pentru sud, regiunile ultraperiferice din sudul Uniunii Europene, insulele din Marea Mediterană, de pildă, și de acestea trebuie să ținem cont atunci când vorbim despre cooperare regională, despre politica regională. Consiliul, de partea sa, a oferit garanții că în uh, toate demersurile sale de legiferare va ține cont de specificul regiunilor uh, insulare și ultraperiferice. Iar în ce privește întrebarea domnului președinte în legătură cu uh, posibile consilii de miniștri informale cu, în legătură cu întâlniri în diferite formațiuni ale Consiliului, Până acum nu a existat uh, uh, summituri informale pe politica coeziune. Vrem uh, deocamdată să avansăm uh, negocierile pe trialogurile care sunt deja demarate, astfel încât în ele să fie negocierile tripartite să fie încheiate până în 2020. Dar este posibil să se organizeze și un Consiliu de Afaceri Generale uh, Uh, care să fie dedicat uh, special, în mod special, avansării dosarelor aflate în faza de negocieri tripartite. În ce privește condiționalizarea uh, și condiționalitatea general cu legată de um, politica de coeziune, aici Consiliul nu are o, o poziție uh, unică, unită, și uh, de aceea aceste chestiuni uh, nu vor fi uh, avansate în negocierile tripartite. Cred și sper că am răspuns corect la toate întrebările care mi-au fost adresate și așteptat cu interes cea de-a doua rundă de schimb de opinii. Bun, acum dăm cuvântul membrilor comisiei noastre și începem cu colegul Arima. Vielen Dank, Herr vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte doamnă ministru, spuneați că regiunile frontaliere sunt importante pentru dumneavoastră și de aceea veți căuta contactul cu raportorii Parlamentului European pe această temă. În CFM-ul actual, pentru cooperarea cu caracter transfrontalier sau Interreg, bugetul total prevăzut este de 10,3 miliarde de euro. Propunerea uh, comisiei pe care am primit-o pentru următorul CFM uh, amintea o cifră de 8,3 miliarde de euro pentru perioada 21-27 așadar. Uh, acum Parlamentul European a adoptat o poziție transpartinică Uh, vis-a-vis -vis de această propunere a Comisiei, în care a opinat că um, uh, ar fi nevoie de 11 miliarde și nu de 8,3 miliarde pentru acest uh, program. Vreau să vă întreb așadar, doamnă ministru, dacă în numele președinției finlandeze sunteți dispusă și vă asumați Uh, angajamente, să susțineți uh, argumentele Parlamentului European în fața Comisiei Europene? Puteți răspunde simplu cu da sau nu. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Foarte mulți colegi doresc să intervină cu întrebări, prin urmare aș vrea să vă rog să faceți un efort și să fiți conciși. Începem cu colega Rosa D'Amato. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministră, pentru prezența aici. Am citit cu atenție documentul de program și mi se pare interesant, în special, aspectul social și dimensiunea de mediu. Și întrebarea mea este una logică și normală. Avem nevoie de mai multă Uniune Europeană, de mai multă politică de coeziune, da, cu condiția să existe eforturi de combatere a schimbărilor climatice, o Europa mai competitivă, da, dar și mai inclusivă, care să protejeze statul de drept în toate statele membre, da, dar nu în detrimentul politicii de coeziune, care ajută mai ales regiunile mai puțin dezvoltate. În ceea ce privește politica de coeziune, Parlamentul are deja ideile sale, care se axează pe trei care se regăsesc în trei rapoarte principale, regulamentul privind dispozițiile comune, FES și cooperarea teritorială europeană. Suntem destul de mulțumiți de aceste documente și mă alătur celor care au cerut ca această președinție să lupte în Consiliu pentru a evita elim, eliminarea condiționalității macroeconomice din două motive pe care vreau să le spun aici. Sancțiunile au legătură cu lipsa de evoluție și asta n-ar face decât să înrăutățească situația fondurilor publice. Transferurile actuale făcute de autoritățile naționale sunt principala sursă de fonduri pentru autoritățile locale și regionale și orice reducere ar destabiliza bugetele acestor autorități și astfel acestea n-ar mai putea contribui la investițiile publice. Cu suspendarea plăților sau angajamentelor Fondului Social European, nu doar că am face rău acestui proces, dar chiar am putea întrerupe proiecte care deja au fost lansate în teritoriu. Vreau să mai evidențiez un alt aspect care se bucură de sprijinul tuturor din Parlamentul European în ceea ce privește fondurile pentru sinergii. Parlamentul cere 378 de miliarde, deci peste cele 322 propuse de comisie. Uh, sinergii, da, suntem de acord, dar transferurile trebuie să fie între fondurile politicii de coeziune sau, dacă nu, maxim 5%, dar nu înainte de 2023, care să fie transferați în altă parte, cu respectarea principiului teritorialității. Deci fondurile alocate pentru regiuni trebuie să fie respectate în proporția prevăzută de mult timp deja în regulament. Parlamentul European a hotărât uh, cum stau lucrurile cu cota de finanțare europeană. Mă gândesc la sud, sudul Italiei. Am trecut de la 70, ca cerere, de la 70 la 85% sau chiar peste. Și la fel de importantă este și dimensiunea de mediu. Pentru noi, obiectivele fondurilor trebuie să fie în conformitate cu principiul poluatorul plătește, dezvoltare durabilă, rezistența naturală, în fața catastrofelor naturale, aluviuni, revărsări de ape cu tremure. Am luptat și în ciuda rezistențelor existente, am reușit să obținem principiul subvenționare zero pentru combustibili fosili și ne îndreptăm către o Europa cu emisii zero net carbon. Deci, niciun compromis în scăderea acestui obiectiv nu va fi acceptat nici de Parlament, nici de cetățenii europeni. Merci. De demande de parole sont très nombreuses. Încă o dată, există multe cereri de intervenție, de aceea v-aș ruga foarte mult să fiți conciși și dăm cuvântul colegului Thomas Deutsch. Köszönöm szépen, tiszteltel! Vă mulțumesc, domnule președinte. O salutăm uh, cu stimă și respect pe doamna ministru în mijlocul nostru. Avem așteptări uh, serioase vis-a-vis -vis de mandatul președinției finlandeze a Consiliului. Doamna ministru ne-a oferit o informare pertinentă și onestă. și fără să vreau uh, să uh, super pe nimeni, totuși trebuie să spun că sunt uh, dezamăgit de cele auzite. De ce? Mai întâi, m-ar bucura dacă doamna ministru, când uh, vorbește de echilibru între vechile și noile priorități, să fie clară. Adică înțelegem bine că obiectivul formulat în Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene este coeziunea socială, economică și teritorială a Uniunii Europeană. Deci trebuie să fie foarte clar dacă la asta s-a gândit sau nu doamna președinte. Când vorbește uh, doamna ministru de echilibru între prioritățile vechi și cele noi, uh, avem, uh, avem tendința să interpretăm că, de fapt, doamna ministru se dezice de vechile priorități politice. Apoi, să nu uităm și reamintim, doamnei ministru, că în Parlamentul European în, s-a ajuns la un consens în toate partidele politice, în toate grupurile și familiile politice, în legătură cu faptul că bugetul alocat politicii de coeziune este mult prea mic pentru ca să valorifice și să atinge obiectivele uh, din, uh, uh, propuse în politica de coeziune. Și atunci vreau să întreb, doamna ministru se poate angaja ca va, va crește această alocare pentru politica de coeziune sau va rămâne în continuare un subiect tabu această alocare? Apoi, în ce privește distribuția banilor alocați politicii de coeziune, am următoarea întrebare. Azi, de pildă, cu sprijinul Consiliului, Comisia a prezentat o propunere legislativă care dezavantajează, ca să nu zic că pedepsește pe aceea din estul și centrul Europei pentru cei din sud, care s-au eh, dezvoltat într-un alt ritm decât eh, partenerii mai bogați din Uniunea Europeană. Deci, pentru tot, eh, pentru tot efortul depus suplimentar de aceste țări despre care vorbesc, țările din Sudul și Estul European vor fi pedepsite. Acele țări, iată, care au folosit foarte bine și cărora le-au folosit cel mai mult fondurile de coeziune până acum. Notre coleg Mulțumesc. Colegul Evasil are cuvântul. Thank you, Chair, and um, thank you for your... Mulțumesc, doamnă, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministră, pentru prezentare. Încă de la început vreau să vă spun că reprezint țara Galilor uh, din Regatul Unit. Trăim în niște momente pline de nesiguranță noi, însă noi dorim foarte mult să rămânem în Uniunea Europeană sau cel puțin ca țara Galilor să rămână independentă în UE și vorbesc uh, din perspectiva unei apartenențe <coughs> continue, pentru că politica de coeziune uh, are o importanță foarte mare pentru țara mea. Milioane, chiar miliarde de euro au venit către regiunea noastră pentru programele de dezvoltare regională. Prin urmare, în interesul alegătorilor mei și a multor altora, uh, sunt de acord cu cei care cer o creștere a cheltuielilor, a fondurilor. Uh, trebuie să ne transformăm economia și trebuie să sprijinim comunitățile Uh, cele mai sărace, pentru că aproape o treime din copiii din regiunea noastră trăiesc în condiții de sărăcie absolută și este de absolut de neacceptat. Trebuie să creștem fondurile, dar trebuie să ne asigurăm în același timp că nu vor fi pierdute aceste fonduri pentru că există schimbări la nivel strategic. În, în trecut am uh, vorbit sau ne-am pronunțat împotriva naționalizării politicii de coeziune și cred că Regatul Unit este un exemplu foarte bun cu privire la utilitatea acestor fonduri pentru noi și cât de important este să nu le pierdem. Solidaritatea este o forță a Uniunii Europene și vrem ca această forță să devină și mai puternică. Prin urmare, doamnă ministră, îmi puteți garanta că programul dumneavoastră care se referă la nevoia de fonduri comune pentru coeziune nu va duce la renaționalizarea politicii de coeziune. Apoi, în ceea ce privește decarbonizarea, propunerea Comisiei este de 25% alocat pentru decarbonizare. Parlamentul propune 30% și aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră în acest sens. Merci beaucoup. Notre... Mulțumesc. Colegul Van Jumea. Gracias, presidente. Gracias. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministră, bine ați venit. Eu aș vrea să atrag atenția asupra propunerea de reducere în buget și inițiativa de ocupare a tinerilor. E un subiect care mă preocupă, având în vedere că vin din Spania, unde în prezent rata medie de șomaj în rândul tinerilor este 34,97%. Aceasta este o inițiativă care a fost lansată sub președinția spaniolă sub președinția Partidului Popular uh, și e o situație uh, în, la momentul respectiv situația tinerilor era și mai rea. Aceste fonduri n-au fost folosite cu cel mai mare succes, e adevărat, dar realitatea aceasta continuă să existe și e o realitate pentru Uniunea Europeană. Această dorință de a da oportunități tuturor tinerilor care își doresc un loc de muncă, care își doresc să-și lanseze o companie, care își doresc să aibă ocazia să uh, își îmbunătățească viața în toate statele membre. Adevărul este că dacă noi ne dorim să reducem uh, inegalitățile, asta se face prin crearea de locuri de muncă, prin crearea de companii și generarea de bogăție, astfel încât tinerii care doresc să poată în regiunile lor să-și promoveze inițiativele. Și aș vrea să atrag atenția asupra importanței de a nu reduce acest buget și de a păstra tinerii Uh, uh, atunci când stabilim bugetul european și să ne întrebăm care sunt obiectivele până la urmă și ce utilizări se vor da acestui buget. Dar niciun fel nu trebuie redus. Trebuie să vedem care este modul cel mai eficient de folosi aceste fonduri pentru obiectivul acesta de reducere a șomajului în rândul tinerilor. Mulțumesc! Merci beaucoup, cher coleg. Mulțumesc, dragi colegi! Doamna Mi Esre Martin are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, doamnă ministră. Veniți de într-o țară din nord, unde, ca și în țara mea, care e în sudul Europei, există o serie de provocări comune Ați menționat și dumneavoastră în intervenția dumneavoastră cum ar fi despopularea. Există și alte țări eh, care se confruntă cu această reducere demografică. Nu știu exact care e regiunea dumneavoastră, dar eu vin din Castilia-La Mancha, asta e regiunea mea și există provincii, cum ar fi Ciudad Real și Cuenca, unde în ultimii ani peste 90% dintre municipii au pierdut populație. Și acest lucru se concretizează în mod constant. Avem și locuri în care avem cam 8 locuitori pe kilometru pătrat. Deci vorbim de o reducere a populației dramatică. Uh, și sigur că aceste regiuni, aceste municipalități se găsesc în situații legate foarte grave, natalitate redusă, șomaj ridicat, uh, costurile ridicate ale proprietății, probleme mm, sanitare și așa mai departe. Mie mi-a plăcut foarte mult că dumneavoastră ați menționat în mod expres provocarea aceasta a despopulării ca o provocare a viitorului, dar sunt multe de făcut. Da, s-au făcut multe în Parlament, s-au aprobat rapoarte importante și rezoluții care au permis ca aceste subiecte să fie abordate în mod transversal această provocare a reducerii populației în politica de coeziune, însă mie mi-ar plăcea să accentuăm mai mult care sunt politicile care credeți dumneavoastră că ar trebui fi folosite pentru a face mai bine Uh, și întotdeauna trebuie să înțelegem că aceasta este una dintre cele mai mari provocări cu care ne vom confrunta în următorii ani. Cam atât din partea mea, mulțumesc. Merci beaucoup, Julie Ward. Julie Ward acum. Thank you very much for giving me the floor. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a interveni. Sunt foarte încântată să avem aici reprezentantul președinției finlandeze și împreună cu Jill Evans am avut ocazia să fac o vizită informativă în Finlanda în ianuarie anul trecut și am avut în vedere formarea, educarea și antreprenoriatul și agenda digitală. Sunt perfect conștientă de și sunt foarte conștientă de politica dumneavoastră în acest domeniu. Mi-a plăcut foarte mult că ați menționat contactul interuman între oameni și mi-ar plăcea să ne dați mai multe detalii. Ce părere aveți Politica de dezvoltare regională și instrumentele sale pot fi folosite în acest sens. Principalul meu domeniu de interes este cel ce ține de cultură și educație. În mandatul anterior am fost responsabilă, alături de alți colegi, pe un dosar referitor la coeziunea socială și comunitățile marginalizate și am avut o audiere în comisia noastră unde am folosit un exemplu de bune practici a unei organizații de artă care lucrează în domeniul locuințelor sociale, în una dintre cele mai sărace regiuni din nord-vestul Angliei, de unde vin și eu. Evident că arta și cultura joacă un rol important în ceea ce privește promovarea relațiilor bune între vecini și a contactului interuman asta nu ține, acest subiect nu ține doar de Comisia de Cultură și de aceea Dumneavoastră, când ați vorbit despre contactul interuman, mi-ați atras atenția și aș vrea să încercați să evidențiați un pic mai mult care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la contribuția adusă de artă și cultură tuturor acestor chestiuni sub președinția finlandeză și cum putem uh, face acest subiect unul uh, de primă mână în diverse comisii și domenii strategice? Mulțumesc! Mori pe Caiden are cuvântul. Colegul nostru din Finlanda. Excuse me. Arvoisa puheenjohtaja ja ministeri. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă ministru, e o adevărată onoare să vă pot saluta aici și să vă urez bun venit în uh, Parlamentul European. Sunteți ministră în guvernul meu și eu sunt finlandez și vă voi pune o întrebare simplă, așa cum e normal. Și anume, ne-ați putea promite că în timpul președinției finlandeze veți pune osul la treabă pentru a reduce birocrația îngrozitoare care există, de pildă în ceea ce privește politica de coeziune. Eu m-am ocupat de mai multe sarcini în calitate de ministru, de reprezentant regional și atunci când comisia oferă orientare pentru următoarea perioadă de programare, deci în legătură cu prioritățile care trebuie stabilite, statele membre uh, le oferă la rândul lor orientările o regiunilor, regiunile după aceea oferă propriile orientări, negociază cu ministerele, se negociază din nou, încă o dată, începând cu o rundă de negocieri și până la urmă Ministerele negociază din nou, de mai multe ori, cu Comisia Europeană. Deci birocrația asta nu face decât să se tot învârtă în jurul cozii și până la urmă ajungem să avem o povară birocratică nejustificată. S-au făcut deja încercări de a reduce această birocrație, însă nu nu am reușit să o reducem. Eu am impresia în continuare că e în creștere, deci puteți face ceva pentru a reduce această povară birocratică? Vă mulțumim, domnul Peter Polac. A cerut și dumnealui să intervină. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Bun venit, doamnă ministru. Mulți dintre noi uh, cer să să facă o digitalizare în societatea noastră. există multe persoane care n-au nici măcar dreptul la apă potabilă în țările noastre. Da, trăim în secolul 21, însă în ciuda acestui fapt, în multe țări membre din Uniunea Europeană, multe persoane nu au acces la apă potabilă, nu au canalizare, nu au acces la drumuri și șosele accesibile. Dacă vrem într-adevăr să reducem inegalitățile, Trebuie să facem tot posibilul pentru a garanta că fiecare cetățean european are accesul la infrastructurile de bază. Eu sunt convins de faptul că în următoarea perioadă de programare va trebui să garantăm niște investiții suficiente tocmai în regiunile cele mai sărace. Pentru ca astfel în regiunile, în toate regiunile europene, chiar și în cele mai uh, nevoiașe, oamenii să se bucure de condiții de trai demne E important ca oamenii să aibă un venit adecvat, să le fie remunerată munca așa cum trebuie, pentru ca oamenii respectivi să-și poată crește copiii, pentru ca cei copii să meargă la școală și după aceea să intre pe piața muncii. Din păcate, în discursul dumneavoastră nu s-a vorbit deloc despre asta și sper totuși că veți ține cont de aceste lucruri în următoarea perioadă de programare. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Colegul nostru Chimporopulos, de asemenea a cerut cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Eu sunt un tânăr care provine dintr-o țară care, din păcate, țară care, din păcate, Uh, are persoane ce fac parte din categorii discriminate și marginalizate, cu rata șomajului foarte importantă. Însă și la noi începe o nouă perioadă de dezvoltare și de creștere și credem că vom putea totuși să-i surprindem pe unii până la urmă prin evoluția noastră. Însă deci avem timp, avem nevoie de timp pentru a depăși această recesiune care durează 10 ani de, de 10 ani de zile. Eu uh, reprezint regiunea Macedoniei de Est și a Epirului. Și trebuie să vă spun că aceste regiuni uh, se luptă împotriva șomajului, mai ales în rândul tinerilor sau uh, șomajul în rândul femeilor și aceeași este situația și în insulele din Grecia unde există o adevărată problemă a exodului de creiere. Acolo provocările sunt foarte grave, sunt foarte mari. Prin urmare, mă întreb ce anume a prevăzut președinția dumneavoastră pentru regiunile care au o rata șomajului foarte ridicată, mai ales uh, în rândul tinerilor, în rândul femeilor, sau uh, în rândul persoanelor cu mobilitate redusă. Vă mulțumesc și acum o ultimă întrebare din partea colegei noastre, Solis Merez. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Dumneavoastră a spus că cercetarea și inovarea vor uh, avea de jucat un rol fundamental pentru a crea locuri de muncă de calitate, pentru a avea o creștere și pentru a spori competitivitatea. Deci sunt un instrument cheie pentru dezvoltarea regiunilor. E absolut esențial să existe suficiente fonduri pentru a sprijini companiile și antreprenorii. Și acum trecem printr-o transformare majoră, cea digitală. E important ca internetul cu bandă largă să ajungă peste tot și în zonele rurale pentru a face față acestei mari probleme a despopulării. Se quede atras. Y por tanto, eh, me gustaría saber si... Nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Vreau să știu dacă stimularea inovării e o prioritate pentru dumneavoastră, eu înțeleg că da, și ce măsuri concrete ați prevăzut pentru a ne asigura că la viitoarele negocieri uh, cu privire la fonduri, inovarea va constitui un element central în cadrul păcii de coeziune și cerpește fondurile de coeziune. Vă mulțumesc și vă urez uh, mult succes în timpul președinției. Vă mulțumim foarte mult! Doamnă ministru, numeroase întrebări uh, evidențează cât de mari sunt așteptările Comisiei noastre parlamentare de la președinția dumneavoastră în ceea ce privește coeziunea și sper ca dumneavoastră să ne oferiți niște răspunsuri precise la întrebările care v-au fost adresate. Vă dau cuvântul acum. Și mie. Kiitoksia kaikista erinomaisista. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări atât de bune și vă mulțumesc și pentru observațiile făcute. Voi încerca să răspund cât mai uh, exhaustiv, începând în primul rând cu întrebarea care a fost adresată la început uh, cu privire la Interreg, dar și mai în general cu privire la situația finanțărilor din politica de căjini. Referitor la Interreg, pot să vă spun că noi uh, intenționăm să începem trialogurile cu privire la reguli și celelalte instrumente și eu cred că Parlamentul European și Consiliul nu au niște divergențe de opinie insuportabile în ceea ce privește elaborarea acestui regulament pentru că acesta să fie adoptat. După aceea, foarte mulți deputați au pus întrebări în legătură cu volumul finanțărilor pentru politica de coeziune. Bineînțeles că e un subiect foarte sexy și interesant, e vorba de sume enorme, bineînțeles, care stârnesc tot felul de emoții de o parte și de alta. Trebuie să știm în ce direcție ne îndreptăm. Doamna D'Amato mi-a pus o întrebare în legătură cu lumul crescut al acestor sume, finanțarea crescută. Ceea ce trebuie să vă spun este că e foarte greu să se facă o estimare în legătură cu modul în care vor evolua discuțiile cu privire la finanțările orizontale. E foarte greu să fac eu comentarii în momentul de față. Tot ce pot să vă spun acum e că Finlanda, în calitate de țară care deține președinția, și-a, uh, se mai implica pentru ca negocierile la CFM să avanseze și pentru a putea ajunge la un acord înainte de sfârșitul acestui an. De asemenea, foarte mulți deputați au pus întrebări în legătură cu politica de coeziune și legătura um, cu promovarea regiunilor și um, reducerea divergențelor dintre regiuni. Doamna Evans, de pildă, a pus întrebări referitoare la acest aspect. Dacă ne gândim la faptul că obiectivul nostru principal și obiectivul ultim până la urmă trebuie să fie reducerea divergențelor regionale sau măcar atenuarea acestora, atunci ne dăm seama că în timp, când divergențele încet, încet se vor reduce, atunci vom avea dovada rezultatelor politicilor noastre. Dar este un progres lent și întâmpinăm în continuare problemele pe care le-ați menționat aici și există în continuare probleme, dar există și exemple de bună funcționare. Politica de coeziune, de pildă, mm, în 2017 în raportul cu privire la coeziune, deci acolo se arată că s-a ținut cont de prioritățile care trebuie să determine volumul finanțărilor. De asemenea, trebuie să se țină cont de circumstanțele specifice diferitelor regiuni sau diferitelor state membre, sau să țină cont de problema de, de populării, după cum se spunea. Domnul Tamaș Doici a pus o întrebare în legătură cu noile priorități um, versus politicile tradiționale și despre cum se poate găsi un echilibru între aceste două fațete. Noi credem că e posibil să se găsească un echilibru și de aceea facem eforturi în această direcție. Însă, Bineînțeles, trebuie să știm că de fiecare dată trebuie să ținem cont din capul locului de condițiile specifice din regiunea respectivă. Asta e ceva ce e consfințit în tratat, nici măcar nu ar trebui să menționez acest lucru. Deoarece dacă e să găsim un echilibru între noile priorități și vechile politici, da, trebuie să găsim un echilibru, însă de fiecare dată să știm care e obiectivul nostru comun și care sunt circumstanțele. În ceea ce privește situația socială, circunstanțele sociale, doamna Ward s-a referit la aceste aspecte, printre alții. S-a vorbit despre situația specifică a tinerilor. Președinția finlandeză consideră că aceste chestiuni trebuie abordate într-un mod foarte amplu. Competitivitatea Uniunii Europene depinde uh, în foarte mare măsură de nivelul său de integrare socială. De pildă, relațiile intergeneraționale sunt foarte importante, bunăstarea socială. Toate acestea sunt uh, esențiale pentru viitor și această, acest tesut social trebuie dezvoltat mai bine. Deci pilonul social va fi un element preponderent uh, în timpul mandatului nostru și uh, la toate negocierile pe care le vom purta. Domnul pe care ne-a pus o întrebare în legătură cu reducerea poverii administrative, reducerea birocrației. Gestionarea și administrarea politicii de coeziune nu trebuie să fie o povară administrativă excesivă. Și aveți dreptate. Trebuie respecta, uh, simplificate procedurile administrative. Comisia a făcut eforturi înspre această reducere a birocrației și sprijinim aceste eforturi. De pildă, putem avea acum regulamente cu un text mult mai scurt, deci nu e nevoie să ai un act legislativ, de la un act legislativ la altul să repeți de fiecare dată aceleași prevederi, dacă acestea apar deja într-un alt act legislativ. În același timp, ar trebui să fie reduse etapele necesare și pasii necesari pentru programarea și pentru desfășurarea programelor. într-adevăr, considerăm că, într-adevăr, și într-adevăr noi considerăm că trebuie să se facă un efort de simplificare a textelor legislative, care ar duce după aceea la o mai mare flexibilitate. Doamna Solis Perez a pus o întrebare despre programul nostru de lucru. Trebuie să știți că acest program de lucru se bazează mult pe noile tehnologii, um, de gestionarea datelor, pe inovare și considerăm că strategia de specializare inteligentă ar trebui de asemenea să ducă la apariția inovării la nivel regional. Da, e important. Există, e important ca regiunile să își dezvolte aturile. Pe asta ar trebui să punem accentul. E bine, acum eu am încercat să răspund la întrebările pe care am avut timp să mi le notez. Am încercat să răspund în măsura posibilităților mele. În orice caz, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde și în scris dacă dumneavoastră considerați că aveți nevoie de răspunsuri mai detaliate. Deci rămân la dispoziția dumneavoastră de plină pentru a discuta despre toate aceste chestiuni care, așa cum spuneam și eu, sunt esențiale pentru dezvoltarea Uniunii Europene. Pentru mine a fost o adevărată plăcere și onoare să particip la această dezbatere, să vă ascult observațiile, întrebările și îndoielile. Și personal sunt convinsă de faptul că politica de coeziune și dezvoltarea regională merg înainte și merg înainte pentru că se află pe mâini bune. Ne așteaptă multe decizii importante și grele de luat, printre care, bineînțeles, Uh, decizii cu privire la combaterea schimbării climatice. Sunt decizii care vor necesita uneori măsuri dureroase în viața noastră de zi cu zi și cu toții trebuie să lucrăm uh, cot la cot pentru a găsi soluțiile cele mai bune pentru ca Uniunea Europeană se poate dezvolta în continuare în mod uh, inteligent și echitativ, just. Și insist, rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta oricând considerați dumneavoastră că e necesar. Și Finlanda, țară, țară care deține președinția, e o țară care are un angajament uh, profund pentru a duce la bun sfârșit toate angajamentele în ceea ce privește politica de coeziune. Deci vom face tot posibilul la negocieri Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Țin să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că mi-ați permis să particip la această dezbatere. Merci beaucoup. Vă mulțumim foarte mult pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit la întrebările adresate de colegi și sper că în urma acestei reuniuni veți uh, nu veți uita cât de hotărâtă este comisia noastră uh, pentru a face tot posibilul ca pozițiile Parlamentului European să fie respectate. Ne dorim, într-adevăr, să nu ne pună bețe în roațe Consiliul în ceea ce privește uh, acordul la CFM. Nu vrem să fie sacrificate politicile tradiționale, cum ar fi PAC și uh, nu vrea să se fie sacrificată mai ales politica de coeziune. Parlamentul European, la negocieri, se va opune oricărei încercări de acest fel. Un al doilea lucru acum. Cred că președinția dumneavoastră trebuie să transmită un semnal pozitiv care să înleznească discuțiile pe care urmează să le avem și negocierile care vor fi reluate în luna septembrie între instituții. Și organizarea unui consiliu informal cu privire la coeziune este mm, importantă pentru noi. Dacă nu s-ar organiza un astfel de consiliu, s-ar întrerupe o tradiție care s-a menținut uh, timp de ani de zile și acest semnal nu ar fi un semnal de încurajare, ci din potrivă. Deci mulțumesc foarte mult și pe curând, sper, deoarece timp de șase luni vom fi obligați oricum să ne vedem. Vă mulțumim! Nous poursuivons. Acum ne continuăm reuniunea noastră. Cei care părăsesc sala sunt rugați să o facă în liniște. Merci. a bientôt. Merci encore. Merci de quitter la salle en silence pour que nous puissions poursuivre l'ordre pentru ca noi să ne putem continua lucrările de pe ordinea de zi. On continue On va discuter du budget. Alors. Bia. Bien. Nous poursuivons. Bun, ne continuăm atunci uh, reuniunea. În această dimineață ați acceptat modificarea ordinii de zi cu privire la examinarea punctului 4, care se va face acum. La reuniunea coordonatorilor din această dimineață, aceștia au confirmat că își doresc să se mențină mm, procedura obișnuită mm, bugetară de către Comisia Europeană. Președintele va fi deci raportorul pentru contribuția Comisiei noastre regii la procedura bugetară 2020. Președintele este de asemenea însărcinat să anuleze toate interdicțiile propuse de Consiliu și să prezinte propuneri de acțiuni pilot și de măsuri pregătitoare care au făcut obiectul unei prime evaluări de către Comisie. Dacă deputații doresc să înainteze alte amendamente sau să propună alte acțiuni pregătitoare sau proiecte pilot, trebuie să o facă direct în legătură cu Comisia de Bugete punându-l pe președintele Comisiei uh, Regii în copie, pentru ca acesta să fie informat. Președintele va pregăti un proiect de aviz pentru propunerea de rezoluție pentru bugete și acest proiect va fi prezentat în Comisia Regii pe 3 septembrie și va fi votat, sper eu, la ședința care va avea loc pe 2 și 3 octombrie. Până acum, deputații au propus 12 acțiuni uh, pilot și măsuri pregătitoare care fac obiectul unei prime evaluări de către comisie. Una dintre aceste acțiuni a fost retrasă și eu voi uh, prezenta solicitarea cu celelalte 11 acțiuni în numele Comisiei Regii. Țin să vă informez că pe 10 iulie Consiliul a adoptat și a adoptat poziția cu privire la, proiect, la proiectul de buget al Comisiei pentru 2020. Consiliul nu a făcut decât câteva modificări la proiectul comisiei, la titlul 13, politică regională și urbană, titlul care ne privește pe noi. Consiliul a redus creditele de angajament pentru liniile bugetare, inițiativă pentru ocuparea tinerilor și asistență tehnică și acțiuni inovatoare. Iar creditele de plată pentru linia inițiativă pentru ocuparea tinerilor. Așa cum am stabilit, eu voi înainta amendamente pentru a cere anularea acestor modificări, acestor reduceri. Acum putem începe o discuție între noi cu privire la acest aspect uh, important. De altfel, uh, în cadrul dezbaterii pe care tocmai am avut-o cu doamna ministrul în Finlanda, deci am văzut cât de importante sunt pentru noi chestiunile bugetare deoarece doar dacă avem un buget considerabil putem face progrese în ceea ce privește coeziunea. Le voi da cuvântul raportorilor din umbră. Pentru PPE avem un raportor din umbră prezent, care a fost numit. Nu. Avem un raportor prezent în numele grupului PP pentru socialiști. Deci îl înlocuiți pe domnul Pițula. Vă rog, aveți cuvântul. Vorbitorul nu folosește microfonul. So, <laughs> sorry. No, it's know, so I'm standing for Mr. Uh, Piccolo. Eu locuiesc pe domnul la care m-a rugat să-i citesc uh, cuvintele, mă își cere scuze pentru că nu poate veni. Iată ce vă transmite el prin intermediul meu. Dragi colegi, în primul rând îmi cer scuze pentru faptul că nu pot participa la reuniunea din această după-amiază din cauza unei agende care se suprapune. Da, trebuie să începem munca reală în toamnă. Eu sunt de acord cu procedura adoptată mai devreme la ședința coordonatorilor. Am primit șapte propuneri de la colegii din mandatul anterior pentru patru proiecte pilot și trei acțiuni pregătitoare. Încă așteptăm să se evalueze ultima propunere înaintată de nouă colegiu împreună cu domnul Coțolino. Procedura va continua luna septembrie prin înaintarea de amendamente și uh, votul pe buget. Uh, pe o notă mai generală cu privire la aspectele bugetare, nu știm ce se va întâmpla cu Brexitul după știrile de astăzi. Trebuie să asigurăm un buget adecvat pentru politica de dezvoltare regională, mai ales pentru politica de coeziune. Uh, looking forward to our cooperation and wish... Aștept să colaborăm foarte strâns și vă urez tuturor o vacanță plăcută de vară. Cu... Mulțumim foarte mult, Andrei Novakov, acum de la PP. Since the decision how to proceed with... În legătură cu procedura bugetară uh, și decizia luată, voi uh, transmite o solicitare de a interesului pentru colegii mei raportori din umbră. Doar atât am vrut să spun. Mulțumesc. Très bien, merci. Pour le groupe. Foarte bine, vă mulțumesc pentru grupul New Europe. Vă rog. Today I... Mulțumesc. Azi uh, am fost uh, numit raportul din umbră și de aceea mă aștept ca să discut uh, problema mai întâi cu colegii mei, uh, să vedem care sunt propunerile de amendamente. O să facem acest lucru în septembrie. Deocamdată nu ne așteptăm uh, la proiecte pilot noi care să fie adăugate, ci doar eventuale amendamente la cele deja depuse. Mulțumesc, cam atâta. Mulțumesc și acum pentru colegii de la Verzi. Doamna Ghiz, uh, în ce privește uh, problema pe fond, uh, aș prefera să reluăm aceste decizii în septembrie-octombrie, mai ales în legătură cu așa numitul climate proofing, verificarea sub raportul luptei împotriva modificărilor climatice a diferitelor politici. Acest proiect uh, ar fi foarte important și de aceea va reveni pe masa noastră de lucru pentru negocieri. Altcineva care dorește să se înscrie la cuvânt din partea altor grupuri? Nu este cazul. Bun, atunci uh, consider că uh, procedura practic este definitivată. Vă invit să desemnați raportorii din umbră, astfel încât să putem progresa și în calitate de raportor, la rândul meu, vă stau la dispoziție și, uh, după cum am spus, uh, voi înregistra toate citările noastre. Azi dimineață a avut loc reuniunea biroului coordonatorilor. Am luat niște decizii pe care vi le-am și prezentat, transmis și v-aș ruga să aprobați deciziile care au fost luate. Bun. Există alte întrebări sau aspecte pe care vreți să ne le aduceți la cunoștință, subiecte pe care vreți să le discutăm? Dacă nu, atunci următoarea noastră reuniune va avea loc pe data de 3 septembrie, începând cu orele 9 aici în Bruxelles. Domnul președinte mulțumește și interpreților pentru contribuția la buna calitate a lucrărilor. Mulțumim și noi, mulțumim tuturor pentru prezență și încă o dată vă mulțumesc pentru calitatea întrebărilor pe care le-ați adresat reprezentantului Consiliului. Mulțumesc!